Europeană să poată câștiga bani. Sigur că e important să finanțăm uh, un model sustenabil, însă mm, ar fi bine să susținem și acest mod de viață sănătos cu 0% impozit pe legume și fructe europene, să mâncăm mai puțină carne, dar dacă o mâncăm să fie din Europa. În plus, și traficul ar trebui redus, de pildă <clears throat> naveta la muncă. Poate că aici Comisia ar putea veni cu

sau în cadrul uh, Pactului Verde. Vom aștepta circa 50 de inițiative din partea statelor um, membre, astfel încât, practic, în fiecare plenară vom avea o dezbatere pe această temă și vom putea analiza diferitele aspecte. Pe final, aș dori să dau cuvântul celor doi vicepreședinți, pentru început domnului Franz Timmermans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, dacă nu limităm uh, creșterea temperaturii la 1,5 grade Celsius, nu mai uh, suntem stăpâni peste destinele noastre. Lucrurile vor scăpa de sub control, iar efectele pentru uma umanitate vor fi dezastroase. Dacă nu reușim să facem cea de-a patra revoluție industrială, o vor face alții pentru noi. Și cred că unii vor fi mari câștigători, însă foarte mulți vor fi perdanți. Așa vedem noi semnele timpului. Sigur că putem să ignorăm și să continuăm ca până acum, așa cum susțin unii. Putem să ne temem și să ne ascundem sub pat, ceea ce nu aș recomanda, sau putem acționa și asta face Comisia cu acest pact verde și cu acest fond pentru o tranziție echitabilă. Sunt unii care spun că nu e suficient. Aveți dreptate. Nu e. E nevoie de mai multe eforturi, dar este un prim pas în direcția cea bună. Și fiecare călătorie începe cu primul pas și vom încerc, începe să discutăm elementele cu dumneavoastră în următoarele luni și ani, astfel încât să facem ceea ce trebuie. Și vreau să mulțumesc în mod explicit președintelui Buzek pentru această propunere. Este ideea dânsului și noi o salutăm. Și permiteți-mi să spun acest lucru, că vreau să amintesc că exact acum un an Pavel Adamovic, prietenul meu, primar, a fost omorât și dânsul a militat pentru deschidere și dialog și am vrut să menționez numele său aici pentru că merită acest lucru, nu trebuie să-l uităm niciodată. Și aș încheia spunând următorul uh, lucru. Sunt uh, nepot de minieri, dar știu în același timp că a sosit momentul să renunțăm la cărbune. Nu există viitor cu cărbune și dacă vrem să ignorăm realitatea, putem, puteți continua să subvenționați minele uh, ani de zile de acum încolo, cu multe costuri, însă cum veți explica oamenilor care suferă de pe urmă proastei calități a aerului că peste 400 de oameni în Europa mor prematur din cauza proastei calitatea a aerului. Și chiar credeți că copiii și nepoții noștri își doresc un loc de muncă într-o mină de cărbune, eu cred că își doresc alte locuri de muncă și un fond de tranziție echitabilă trebuie să aducă acele locuri de muncă în acele regiuni care nu ar mai fi regiuni miniere în viitor. Și dacă <clears throat> ignorăm uh, semnele timpului, Uh, nu cred că uh, e de fapt o opțiune, nici uh, guvernul britanic nu o va face și sunt sigur că pe viitor Uniunea Europeană de, vor, va lucra, va colabora cu guvernul britanic pentru ca pactul verde să devină realitate. Mulțumesc, domnule Timmermans. Are cuvântul domnul vicepreședinte Dombrovskis. Sure. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru această dezbatere animată și inspirantă. Cred că ea arată că avem același obiectiv, același sentiment al urgenței și aceleași aspirații pentru transformarea economică care trebuie să fie una justă și inclusivă. Obiectivul nostru este stabilit. Acum trebuie împreună să facem eforturi pentru a avea o economie europeană ecologică și durabilă, dar nu putem face acest lucru singuri. Noi putem defini politicile, dar cetățenii și firmele trebuie să fie alături de noi avem finanțarea necesară pentru a avansa și pentru a păstra pe toată lumea alături de noi, avem regulile necesare care să ne ghideze prin această tranziție și avem și asistența tehnică pentru um, a atrage proiecte durabile. În această dezbatere s-au pus multe întrebări în legătură cu impactul acestei tranziții ecologice asupra economiei europene și dacă uh, fondul uh, pentru uh, o tranziție durabilă și uh, pactul ecologic sunt suficient finanțate. Există studii economice care arată că impactul este relativ pozitiv uh, asupra economiei, da, vor dispărea anumite locuri de muncă ca cele din industria cărbunelui, dar în economia uh, ecologică se vor crea noi locuri de muncă foarte numeroase. Deci, trebuie să profităm de această oportunitate și în același timp să sprijinim uh, regiunile cele mai afectate. De aceea avem mecanismul pentru tranziție justă și fondul pentru tranziție justă și tocmai asta propune Comisia. S-a pus această întrebare de mai multe ori. Propunem un fond de tranziție justă cu uh, fonduri proaspete, în plus față de propunerea actuală de CFM. Domnule președinte, stimați eurodeputați, considerăm că avem tot ce ne trebuie ca să ne atingem obiectivul. Haideți să facem împreună eforturile necesare pentru ca acest obiectiv să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Se încheie astfel dezbaterea pe marginea acestui punct și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintelui Comisiei și înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, pe scurt ministrul de externe al Uniunii Europene, cu privire la situația din Iran și Irak în urma recentelor escaladări a ostilităților. Mai așteptăm puțin până când domnul comisar Borel va lua loc. Und ich darf Sie, sehr geehrter Herr Vizepräsident. Așadar, stimate domnule vicepreședinte, aveți uh, cuvântul. President, honorable... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru îngrijorarea manifestată constant în legătură cu situația din cele două țări care apar în această dezbatere, ca și rolul lor important în regiune în general. Ultimele evenimente din regiune ne arată că Evenimentele recente și din ultimii ani afectează viața milioane de persoane. Aș vrea să spun încă de la început un lucru foarte clar. Eu, în calitate de înalt reprezentant al Uniunii Europene și Uniunea Europeană în general, ne-am propus să punem capăt ciclului de violențe din Irak, o spirală care a ieșit de sub control. Iată de ce am uh, convocat un uh, uh, Consiliu Extraordinar de Afaceri Externe vineri și mă voi întoarce mai devreme din Croația decât mă așteptam pentru a exercita mandatul meu și pentru a face toate eforturile diplomatice necesare pentru a reduce escaladarea tensiunilor în regiune, pentru a promova dialogul politic și soluțiile regionale politice. Exact acestea sunt cuvintele utilizate în concluziile Consiliului. Președintele Consiliului și a Comisiei Europene s-au implicat pe deplin în aceste eforturi și exact așa ar trebui să și fie. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în urm- ultimele șase săptămâni am văzut uh, o escaladare a tensiunilor în Irak care a dus la uciderea generalului Suleimani de către un atac cu dronă american, urmat, bineînțeles, de atacuri ale Iranului împotriva unor baze militare americane și, din fericire, aceste atacuri uh, nu s-au soldat cu victime omenești. Deși se pare că situația actuală nu va mai, uh, se va mai complica, eu, unul, am fost foarte activ încă de la începutul acestor probleme și am luat legătura cu toate părțile implicate din interiorul și din afara regiunii, în Irak, Iran, Statele Unite, Turcia, Rusia, China și alți parteneri. Dorim să ne asigurăm că toți cei care au influență o pot utiliza într-un scop benefic pentru a potoli situația. De ce suntem atât de îngrijorați de situația actuală și cum poate ea afecta regiunea? Situația actuală din regiune și riscul unei escaladări militare ulterioare ar putea pune în pericol stabilitatea din regiune și lupta împotriva Daesh. Situația actuală ar putea duce la consecințe periculoase, de exemplu reapariția Daesh cu un impact catastrofic militar, care ar putea duce și la creșterea numărului de persoane strămutate. De aceea trebuie să-i punem capăt, dacă putem, și pentru aceasta coaliția globală care a luptat împotriva Daesh trebuie să se manifeste. O astfel de situație ar putea distrage atenția de la reformele politice necesare pe care trebuie să le realizeze Irak, începând cu formarea guvernului și nevoia de a găsi soluții la provocările actuale, inclusiv lupta împotriva corupției. Am investit deja foarte mult în uh, stabilitatea din Irak, în reconstrucția de acolo cu o susținere financiară de peste 1,2 miliarde de euro din 2014 până acum. Ne-am centrat pe ajutor umanitar, susținerea persoanelor strămutate intern, stabilizarea regiunilor eliberate, sectorul uh, civil de securitate, prin politicile și misiunile uh, PESC și intervenția noastră în regiune. Trebuie să ne asigurăm că aceste eforturi continue vor susține reformele irachiene și să ținem cont în același timp de angajamentele globale pe care ni le-am asumat în februarie 2000 și la conferința de reconstrucție care a avut loc acolo. Trebuie să respectăm angajamentele pe care ni le-am luat cu cele 400 de milioane de euro mobilizați în ultimii doi ani pentru a susține reformele guvernamentale pentru ocupare și așa mai departe. Domnilor și domnilor, situația din Iran este una pe care o urmărim îndeaproape. Am avut deja mai multe incidente tragice Prăbușirea avionului uh, ucrainian cu 176 de oameni la bord, printre care și un număr important de cetățeni europeni. Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest uh, accident și așa cum spuneam în declarația mea din ianuarie, aceasta a fost o tragedie deplorabilă și încă o dată vreau să îmi exprim condoleanțele față de familiile afectate și sper că Iranul să coopereze în continuare pentru o anchetă transparentă și deplină. În aceeași săptămână, 59 de persoane și-au pierdut uh, viața la uh, ceremonia funerară a generalului Suleimani și 20 uh, de persoane și-au pierdut viața într-un accident uh, cu un autobuz în apropierea Teheranului. Și în acest caz vreau să-mi exprim condoleanțele față de familiile victimelor. Doamnelor și domnilor, situația actuală de tensiune este mai gravă decât uh, niciodată și de aceea trebuie să fim atenți la instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a promova securitatea. Și în acest context, acordul nuclear este crucial pentru scopuri de nou proliferare Un eșec în menținerea acestui acord va adăuga doar noi tensiuni în regiune. Imaginați-vă o clipă care ar fi situația astăzi dacă Iranul ar avea arme nucleare și ar fi fost în stare să le aibă dacă nu am fi avut acest acord nuclear. Pe 5 ianuarie, Iranul a anunțat că a ajuns la ultima etapă în ceea ce privește reducerea uh, obligațiilor nucleare. Este un avertisment îngrijorător, însă trebuie să vedem care este raportul din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și cum va implementa Iranul această etapă. În calitate de coordonator al acordului nuclear, am luat legătura cu toți participanții și am utilizat calea diplomatică încercând să mențin unanimitatea în acest grup. De altfel, chiar astăzi, o misiune comună a Franței, Germaniei și Regatului Unit au invocat alineatul 46, mecanismul de soluționare a litigiilor, și m-au informat în calitate de coordonator, pentru că eu cred că Iranul nu își îndeplinește angajamentele nucleare și ținând cont de cei cinci pași pe care Iranul i-a făcut până acum. În calitate de coordonator, trebuie să spun că acest mecanism ne oferă o oportunitate pentru a rezolva <coughs> chestiunile care mi-au fost înștiințate de către cele trei țări. Și, bineînțeles, voi lua legătura și cu ceilalți participanți. Aș dori să subliniez aici că mecanismul de soluționare a litigiilor este în primul rând un proces pentru a rezolva chestiuni ce au de-a face cu implementarea acordului. Obiectivul acestui mecanism este, prin urmare, acela de a găsi soluții și de a ne reîntoarce la respectarea deplină a acestui acord. Nu e vorba de a impune sancțiuni aici, așa cum am văzut prin ziare că s-ar fi vehiculat. Toți participanții au fost foarte clari în ceea ce privește dorința lor de a menține acordul nuclear și această unanimitate este esențială. Voi lucra din greu tocmai pentru a o menține. Poziția noastră, poziția Uniunii Europene este una foarte clară. Dacă nu am avea acest acord, am pierde un element crucial în ceea ce privește arhitectura internațională de neproliferare și ar fi o amenințare la adresa securității globale. Un eșec în acest sens ar adăuga noi tensiuni în regiune. Domnule președinte, mi se termină timpul pot să vă spun că ultimele evenimente au implicații regionale mai largi. Tensiunile din Irak și fracțiunile care sunt implicate acolo ar putea duce la situații dificile în regiune, în uh, Siria, Liban, Yemen și dincolo de aceste țări. De aceea miza este extrem de mare pentru Irak și pentru regiune în general, pentru lumea întreagă și, bineînțeles, și pentru noi. În acest context, de luni de zile s-au făcut uh, apeluri față de Uniunea Europeană pentru că aceasta să joace un rol mai puternic. Și asta înseamnă să vorbim cu o voce unică și să nu fim percepuți ca având o agendă ascunsă. Partenerii noștri ne văd ca un partener de dialog care soluționează probleme în mod pașnic. Așa cum spuneam încă de la început, vinerea trecută am convocat o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe și în această întâlnire am reafirmat încă o dată dorința noastră de a reduce tensiunile am reafirmat în același timp susținerea noastră pentru unitatea Irakului, independența sa și integritatea teritorială. Am subliniat angajamentul nostru către partenerii noștri, către Irak și susținerea continuă din partea noastră pentru eforturile de stabilitate și reconstrucție a Irakului. Am reafirmat și voința noastră comună de a menține acordul nuclear GCPOA, care este în interesul comun al tuturor și al regiunii, în interesul păcii și securității acolo. Am fost de asemenea foarte clari că o soluție durabilă pentru criza actuală poate fi găsită doar la nivel regional și rolul Uniunii Europene ar trebui să fie acela de a ajuta în acest sens. Deci, iată, cu o susținere puternică din partea Comisiei și a Consiliului, eu unul voi lucra la nivel personal și mă voi angaja în acest dosar, discutând cu toată lumea implicată, călătorind peste tot și aștept să lucrez cu dumneavoastră pentru a promova siguranța și prosperitatea în regiune, o regiune care a fost pusă în pericol și este amenințată de ultimele evenimente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare a situației. Trecem acum la dezbatere și începem cu domnul Michael Galer. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră pe care le împărtășesc în principiu. Noi, europenii, trebuie să fi mai uh, activ ca intermediar în această regiune. După ce situația a escaladat uh, fără vina noastră în ultimele uh, zile, prin intermediul contactelor și a dialogului, am reușit să contribuim la deescalare. Prin uciderea generalului brigadelor acuz, um, există um, um, probleme prezentate de um, generalul american la care nu mai trebuie să adaug nimic. În Irak însă avem de a face cu sau avem nevoie de un guvern care să nu fie o marionetă a Teheranului. Aș saluta faptul că statele membre ar putea să-și poată continua intervențiile în Irak și să-și folosească contactele din această zonă și uh, Aici uh, cred că ar trebui de asemenea să asigurăm pe termen lung că reconstrucția civilă. În Iran oamenii sunt uh, revoltați de um, de faptul că acel avion uh, a fost doborât cu o rachetă și că acest lucru a fost ascuns. Nu e suficient să se recunoască ce s-a întâmplat, ci trebuie mm, date compensații și trebuie să fie puse în aplicare acele obligații care s-au urmat prin acordul nuclear. Eu sper că prin activarea mecanismului de soluționare a disputelor vom ajunge la o clarificare. Mulțumesc, domnule Galler, doamna Cati Piri. Stimate domnule înalt reprezentant, încă o dată europenii sunt puși în fața factului împlinit. Administrația americană și Iranul se joacă cu siguranță piața globală și noi, Uniunea Europeană, um, ne confruntăm cu un risc de securitate. Asasinarea generalului iranian Suleimani este ultima dintr-o serie lungă de provocări din partea Statelor Unite de când s-au retras din acordul nuclear cu Iranul. Și este premisa unei posibile uh, spirale uh, a tensiunilor în regiune. Trebuie să faceți tot ce vă stă în putere pentru a permite reducerea tensiunilor și prevenirea acordului nuclear cu Iranul. Trebuie să recunoaștem și interesele divergente cu administrația americană actuală și retragerea americanilor din regiune. Pentru noi acest lucru poate să însemne un singur lucru și anume că a venit uh, momentul pentru o dezbatere realistă pentru autonomie a Uniunii Europene uh, strategice pentru a apăra propriile interese. Bineînțeles, transmitem condoleanțe familiilor victimelor um, accidentului uh, zborului uh, Ukrainian Airlines. Trebuie uh, să se permită observatorilor străini să facă o anchetă imparțială. Iranul trebuie să se abțină de la uzul de forță, așa cum a făcut în ultimele săptămâni, împotriva demonstranților pașnici care au ieșit pe stradă pentru a protej- protesta împotriva proastei gestionări a țării de către regim. În continuare, Uniunea Europeană trebuie să predeze pentru um, democrație în Irak și dacă e nevoie să sprijinim mai mult această țară. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc, doamna Vautmans. Micro, excuse me, micro. Yes. Nu gaat hem gaan. Meneer de voorzitter, meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's. De... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Dezbaterea de astăzi este mult mai largă decât uh, tema legată de uciderea generalului Suleimani. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Americanii s-au dus și l-au omorât pe generalul Suleimani. Noi am aflat după aceea, în calitate de observator, ce s-a întâmplat în presă și ce avea de gând să facă principalul nostru aliat, Statele Unite. Și când avionul s-a prăbușit, cred că toți cetățenii europeni au fost uh, surprinși uh, și îngrijorați pe bună dreptate. Avem un acord nuclear cu Iranul. Iranul ar trebui uh, să nu fie abandonat niciodată și aș vrea să mulțumesc înaltului reprezentant pentru că a luat poziția atât de rapid, însă asta nu este suficient. Iranul ar putea să intre din nou într-o situație de haos. Așa că utilizați-vă instinctul, asigurați-vă că Europa vorbește cu o singură voce pentru Orientul Mijlociu. Pentru că nu ne dorim să ajungem din nou în situația în care uh, să fim victimele unui flux masiv de migrație. Dumneavoastră spuneați că aveți nevoie de un mandat și eu aș vrea să vă văd într-un avion care zboară între Teheran și Washington uh, pentru a prezenta acolo poziția UE, Europa care vorbește cu o singură voce. Pentru că știți că interesele europene nu coincid cu cele ale americanilor sau ale rușilor. Și dacă cineva poate să susțină interesele noastre, acela sunteți dumneavoastră, așa că duceți-vă acolo, aveți susținerea noastră. Mulțumesc, domnul Urtasun. Altor reprezentante, la verdad. Mulțumesc Domnule înalt reprezentant, adevărul este că acțiunea americanilor, uh, asasinarea generalului Soleimani, Uh, a dus la escaladarea tensiunilor în întreaga regiune. Este evident uh, acum că administrația uh, americană dorește să pună capăt inițiative europene care a fost acordul nuclear cu Iranul, care este singurul care ne permite să rămână pacea în regiune și să um, evite escaladarea nucleară, um, care permite de asemenea și dialogul privind drepturile omului cu Iranul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 s-a hotărât uh, să se activeze mecanismul de rezoluție. Unii probabil uh, au hotărât să-l activeze uh, pentru a apăra acest acord, dar el, cred, el trebuie utilizat ca oportunitate pentru a discuta despre absolut tot și despre obligațiile Iranului um, și despre situația populației iraniene care pune în pericol acordul politic. Acordul trebuie să fie apărat pentru că în joc este vecinătatea vecinătatea noastră. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Rivier. Mulțumesc, domnule președinte. Comunitatea internațională este îngrijorată de cele întâmplate după atacul ambasadei americane în Irak, uh, uciderea generalului Soleimani și uh, avionul prăbușit cu 186 de pasageri islamismul uh, șiit sau sunit uh, a reacționat cu putere și Uniunea Europeană a reacționat cu diplomație. Pentru că națiunile sunt cele care trebuie să conducă o astfel de politică în slujba cetățenilor lor. Vocea Parlamentului European nu a fost auzită și mă bucur de asta pentru că vicepreședintele uh, Comisiei sede făcea declarații care nici nu trebuiau auzite. Franța a reamintit cele trei axe importante ale diplomației noastre, respectarea integrității teritoriale a statelor, lupta împotriva fundamentalismului islamist, uh, indiferent că e vorba de șiit sau sunit, susținerea minorităților creștine în regiune, comunități care reprezintă o punte de civilizație cu noi. Doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. Permiteți-mi să încep din altă perspectivă. Înghețarea fondurilor ca uh, rezultat al um, în cadrul nuclear nu a îmbunătățit viața oamenilor normali. Cleptocrația și înarmarea au continuat. Asta a dus la demonstrații în masă și la înăbușirea brutală a acestora. Mai există și alte lucruri care ne preocupă, amestecul întrebările regiunilor, uh, Um, finanțarea unor organizații teroriste, dar și dezvoltarea unui program de rachete balistice, ca să nu mai vorbim de mm, recentele teste a unor rachete cu radă, rază mezie, medie de acțiune împotriva unor baze anti Daesh și dobărârea avionului ucrainean. În pofida tuturor acestora, ca și dumneavoastră, sper că se va ajunge la o de- deescaladare și sper că uh, declanșarea mecanismului de soluționare a disputelor este doar uh, un minim ce putem face. Sper că mai beneficiem și de alt instrumentar. Mulțumesc. Urmează doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc. Astăzi nu aș dori să spun decât un lucru. Oamenii din ambele țări nu sunt nemulțumiți de guvernele lor din cauza situației socioeconomice, a violenței împotriva demonstranților și a fricii de războaie noi, ci oamenii chiar s-au săturat de faptul că vestul tot încearcă să le uh, dea ă, sfaturi, ceea ce a făcut ca peste 100 de ani stabilitatea ă, în aceste țări să fie imposibilă, mai întâi prin colonialism și apoi astăzi prin ă, acest slogan America First, care de fapt nu este doar o invenție a lui Donald Trump și care există de mult. Cred că trebuie să ascultăm pe oamenii care trăiesc în aceste țări și să nu comitem asasinate politice și transmitem uh, tweet-uri în uh, uh, limba Iranului. Și pentru că dacă oamenii ies în stradă acolo, și doresc independența, vor să fie stăpânii propriilor uh, vreți, vieți și de aceea trebuie să-i susținem aici. Mulțumesc! Urmează acum domnul Costas Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. Noi condamnăm agresiunea făcută de Statele Unite în Irak cu victime iraniene și irachiene. Denunțăm, pe de altă parte, atitudinea americanilor care doresc să transforme această regiune într-o provincie a NATO, mm de gestionare a regiunii în slujba intereselor americane. Am văzut ce s-a întâmplat uh, în alte țări, în Libia și așa mai departe. Toate acestea fac ca populația să își părăsească casele, de aceea suntem solidari uh, cu toate victimele, inclusiv victimele uh, acelui avion ucrainian prăbușit. Responsabilitatea este a guvernului, în primul rând, și noi considerăm că actualul context american, actuala politică americană are o responsabilitate. De altfel, acest lucru l-am resimțit pe pielea noastră în Grecia și ar trebui ca baza americană din Sudan și din Grecia să se închidă ca și celelalte baze americane. Mulțumesc! Aș dori să-i uh, informez pe toți cei care te-au înscris la cuvânt că toți vorbitorii vor mai avea la dispoziție doar un minut pentru intervenție, după cum știți prea bine și nu vreau să repet asta de fiecare dată. Urmează acum doamna Sara Schitedal. Thank you very much. Uh, Kasem Soleimani was in... Mulțumesc. Kasem Soleimani a fost din toate punctele de vedere un terorist. Și nimeni aici nu cred că îl plânge dar e greu să înțelegem uh, complet uh, consecințele uh, acestui atac și ce se va întâmpla în următoarele săptămâni și luni va merge această regiune deja fragilă. Protestatari la Beirut, la Bagdad, uh, au ieșit în stradă din cauza frustrărilor regate de faptul că regimul islamist iranian uh, din nou um, se um, impune în um, problemele Irakului, care își dorește autodeterminarea. Trebuie să sprijinim Irakul uh, pentru a, ca această țară să devină stabilă prin suveranitate. Domnule Borel, vă cer să ne dați detalii în legătură uh, cu um, viitoarea uh, politică a Uniunii Europene în legătură cu Irakul și ce aveți de gând să faceți cu angajamentele noastre în această regiune. Mulțumesc! Herr Dominic Ruiz de Weser. Are cuvântul Dominic Ruiz de Weser domnule președinte. Mulțumesc, domnule înalt reprezentant, pentru cuvintele dumneavoastră. Eu și grupul meu suntem pe deplin de acord cu cele ce ați spus. E clar că trebuie să reducem tensiunile în regiune. Este adevărat că asasinarea generalului Suleimani a avut, ar fi putut avea consecințe mult mai grave decât cele pe care le-am văzut Trebuie să menținem în continuare poziția Uniunii Europene de a respecta acordul nuclear, care este esențial pentru siguranța noastră și poate că din această perspectivă am putea să transformăm mecanismul Instex într-unul operațional pentru a avea comerț cu Iran dincolo de sancțiunile extrateritoriale impuse de Statele Unite. Activarea mecanismului de soluționare a litigiilor este logică în cadrul uh, nerespectării actualului acord și al anunțării uh, nerespectării ulterioare a acestuia, însă nu trebuie să uităm că Iranul este un regim autoritar care a omorât manifestanți, uh, care a finanțat trupe milițienești în mai multe țări, în Pakistan, Libia și așa mai departe. Mulțumesc! Doamna Horwood, mulțumesc domnului Borel pentru prezentare și pentru um, faptul că a deplâns uh, viețile pierdute. Eu cred că um, declanșarea de mecanism de soluționare a disputelor uh, trebuie privită cu prudență. Um, la fel ca și um, chestiunile transmise prin Twitter. Dar întreb dacă UE a fost consultată în uh, avans de către cele trei state membre uh, implicate. Eu vă spun că nu puteți avea încredere în actualul guvern britanic pentru a bloca actuala abordare a domnului Trump în regiune, pentru că atât sunt disperați pentru a avea un acord comercial și uh, Domnul uh, Johnson uh, a spus acest lucru, contrazicându-l pe propriul ministru de externe. Eu sper însă că Uniunea Europeană va juca un rol mai activ în uh, dezescaladarea situației și arătând că e nevoie și în Iran și în Irak de proteste permise fără ca să le fie teamă oamenilor că răspunsul va fi disproporționat. Mulțumesc, doamna Hanna Neumann. Dragi colegi, Uniunea Europeană trebuie să folosească mecanismul pentru rezolvarea disputelor pentru a apăra acordul cu Iranul. Trebuie să facem urgent eforturi uh, de mediere cu Iranul, incluzând alți actori în regiune, pentru ca situația să se detensioneze. S-a spus deja acest lucru, așa că aș dori să mai adaug încă un aspect important. Uciderea lui Suleimani riscă Uh, să nu se mai audă vocile um, protestatarilor care au cerut, pentru, au cerut reforme politice în Iran și în Irak de luni de zile. De vineri sunt din nou pe stradă, în ciuda amenințărilor și vocilor se aud și mai tare. T- trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i proteja de violență Uh, trebuie să umplem golul pe care plecarea forțelor americane îl vor lăsa în, în Irak și trebuie să transmitem un mesaj clar regimului iranian. Da, uh, trebuie să um, facem ceva pentru că nu poate să existe pace regiune dacă vocile celor care au ieșit în stradă uh, nu se vor mai auzi din nou. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul sau doamna Madison. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, antevorbitorilor mei pentru că au spus uh, lucruri interesante. Uh, regimul islamist din Iran a durat 40 de ani, am încercat timp îndelungat să negociem cu ei pentru a respecta statul de drept și valorile pe care le promovăm tot timpul, însă se pare că nu cu prea mult succes. Și acum, uh, dacă americanii elimină un lider din Iran care este responsabil pentru uh, ucideri, pentru ceea ce se întâmplă în Yemen, în uh, Libia, iată, mulți europeni spun că este de neacceptat. Trebuie să-i pedepsim pe americani pentru asta. Însă ar trebui să reamintim aici că americanii sunt aliații noștri. Deci, în cazul acesta, întrebarea care se pune este foarte simplă. Îi susținem pe americani pentru a menține stabilitatea, pentru că am văzut încă din prima săptămână că această acțiune a avut succes pentru că iranienilor le era frică de americani. Trebuie să-i susținem și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Am un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Îl acceptați? Da, bineînțeles. Vreau să vă întreb dacă nu e stare de război și ucizi un general dintr-o țară, într-o altă țară, asta încalcă dreptul internațional. Sunteți pentru respectarea dreptului internațional sau nu? Da, sunt uh, de acord cu interpretarea dumneavoastră, pentru că aceasta încalcă dreptul internațional. Dacă elimini un lider terorist, credeți că este așa? Eu unul nu cred. La Bagdad au existat atacuri uh, împotriva ambasadei americane, împotriva acestei țări care este aliatul nostru și niciodată Iranul n-a spus că n-ar fi responsabil pentru aceste atentate. Deci, uh, cred că s-a respectat dreptul internațional și au protejat americanii și au protejat uh, țara la Bagdad, acolo unde aveau ambasada atacată. Doamna Canco este următoarea vorbitoare. <clears throat> Mulțumesc. Criza din Iran este primul test al noii comisii geopolitice. Cu toți suntem de acord că generalul Suleimani a fost ucis după ani de ucideri groaznice și escaladarea situației în Iran. Totuși, iată că mai degrabă prin șanse decât strategie <clears throat> Statele Unite au evitat un război, dar Uniunea Europeană trebuie să caute dialogul, pentru că, um, din păcate, există și victime din partea din cauza manifestărilor și a înăbușirii brutale a acestora. <clears throat> Noi nu trebuie să ne lăsăm intimidați, trebuie să continuăm dezescaladarea, să rechemăm Iranul la masa tratativelor și să vorbim cu Irakul pentru a menține coaliția anti-Daesh. Uh, Însă E nevoie de leadership european pentru a duce toate părțile interesate la masa negocierilor. Mulțumesc, domnul Mick Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. Decizia nebunească a Statelor Unite să asasine, să-l asasineze în mod ilegal pe Suleimani și pe Almunadi Almonandes și pe alții este uh, doar ultimul gest care arată că Statele Unite este uh, forța politică uh, cea mai destabilizatoare din lume. Americanii uh, luptă împotriva terorismului cu bombe, omorând oameni. Și uh, mm, S-a spus să, să iasă din Irak. Vor ieși din Irak, vor recunoaște de, mm, decizia democratică a irakienilor? o vor respecta? Uh, nu sunteți de acord, domnule vicepreședinte, că regiunea va fi mai sigură fără americani? Spuneți că Iranul nu respectă acordurile nucleare. Dar ce facem cu Israelul? De ce nu Europa mai curajoasă și nu ține piept terorismului american? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Noul an s-a deschis cu o criză și evenimente dramatice. Uciderea țintită din partea Pentagonului a generalului Suleimani, înalt oficial ital, um, iranian, a stat o ac- acțiune unilaterală și ilicită din punct de vedere a dreptul internațional, mai ales că a fost uh, um, făcută în interiorul altui stat. Strategia administrației Trump nu este bine definită. Este o strategie prin care își arată mușchi, bazată pe raporturi de forță și care nu vin să susțină obiectivele strategice americane. Care este strategia europeană acum? <clears throat> Asta și în condițiile um, acestei, acestor um, sancțiuni economice care pun în genunchi populația din uh, Iran. Eu cred că trebuie să fim mediatori, trebuie să revenim la acordul nuclear pe care trebuie să-l uh, apărăm cu tărie. Mulțumesc! Domnul Radoslav Sikorski are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt alături de cei care susțin că Statele Unite aveau dreptate să le elimine pe generalul Suleimani, care organiza terorismul peste tot în regiune fără niciun fel de rușine. Și de altfel aceasta este o problemă pe care o avem cu Iranul, că este o țară și în același timp o cauză a răspândării uh, Uh, acestei teocrații uh, utopiei în secolul 21. Și asta este o problemă pe care o avem cu Iranul, pentru că atunci când avem de-a face cu regimul, uh, trebuie să-l tratăm ca pe un stat responsabil, normal, în Iran oamenii protestează și ar dori o țară normală. Trebuie să vedem ce putem face pentru a-i ajuta, însă n-ar trebui să exagerăm, pentru că sunt foarte puține cele ce le putem face E o, un joc cu miză foarte ridicată. Pe termen scurt se pare că politica lui Trump s-a impus, însă e nevoie de o poziție unită din partea Europei și o susținere loială față de dumneavoastră, domnule înalt reprezentant. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Sven Mixer. În ultimii doi ani um, Situația a escaladat în relația dintre Iran și Statele Unite uh, și a culminat în uciderea lui Soleimani uh, și um, accidentul uh, um, avionului ucrainean um, consider că Uniunea Europeană trebuie, are nevoie de uh, State Unite implicate în afaceri internaționale uh, și Cred că este critic, de asemenea, ca Statele Unite să joace rolul global în mod responsabil, respectând dreptul internațional standardele internaționale și atunci când acționează cu consecințe atât de grave, aceste acțiuni trebuie să facă parte dintr-o strategie realistă. Dacă nu, conflictul riscă să escaladeze într-o regiune deja stabilă și nu avem nevoie de așa ceva. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească uh, pârghile pe care le are la dispoziție pentru ca situația extrem de tensionată să, de- să escaladeze și avem încredere în altul reprezentant că va face efortul în această direcție, inclusiv pentru a menținerea acordului GCPOA în viață. Mulțumesc. Urmează acum De decenii, Iranul se află în mijlocul crizelor din Orientul Mijlociu, însă în ultimii ani uh, situația s-a înrăutățit și e greu de întrevăzut o soluție în fața regimului iranian care dorește să supraviețuiască cu orice preț, politica americană nu a făcut ca regiunea să fie mai stabilă, mai sigură. Războiul din Yemen continuă, nemulțumirea popoarelor de asemenea în Irak, în Iran, în urma unei reprimări brutale. Trebuie să ne întoarcem la calea democrației și a diplomației, ca Europa să facă auzită vocea rațiunii, să reamintească care sunt prioritățile sale, non-proliferarea nucleară și lupta împotriva Daesh, care sunt consecințele crizei actuale. Aceste priorități sunt comune pentru noi toți. Trebuie să acționăm imediat și să eliminăm acest butoi de pulvere. Contăm pe dumneavoastră, domnule înalt reprezentant. Mulțumesc și acum doamna Rowett, un minut. Leaks. Domnule înalt reprezentant, dragi colegi, așa cum uh, înțeleg, nu, pute, nu poate să fie dată vina pe noi decât în ceea ce putem fi responsabili. Dar ce depinde de noi? Situația din Iran ne invită să reflectăm asupra acestui puzzle. Încă o dată, Ucraina devine victima unor daune colaterale care erau greu de prevăzut. Însă, cu cât entuziasm ar trebui să ne alăturăm cetățenilor din Iran care pun sub semnul îndoielii regimul lor și acuză de uh, doborârea avionului. <clears throat> Sigur că eroarea umană ar putea fi uh, ar ar fi putut exista, dar astfel de erori umane ar fi trebuit să fie um, prevăzute și împiedicate. Și trebuie că ca dezescaladarea crizei sau obligația aferentă să fie um, în sarcina agresorului, nu doar a celor care trebuie să se replieze. Mulțumesc foarte mult, domnul Masianizi. Mulțumesc. N-am nicio simpatie pentru regimul irachian uh, din până în 2003, nici pentru regimul iranian de astăzi, dar este clar că americanii au responsabilitate. Uh, um, um, avem o responsabilitate în haosul creat uh, de americani în 2003 pe baza unor așa, <laughs> ceea ce nu numeam atunci încă fake news, cu arme, cu destrugere masă. Este evident că astăzi uh, denunțarea acordului uh, uh, nuclear cu Iranul, um, în momentul în care nimic nu demonstra că era așa, americanii au creat din nou certitudinea și iată Europa e din nou incapabilă să creeze o politică, să aibă o politică independentă. Cum putem cere Iranului să respecte acordurile de la Viena dacă se impun în continuare să sancțiune acestei țări și populației sale. Dacă dorim ca situația să uh, se liniștească, trebuie să existe un regim care să permite Europei să facă comerț cu această țară. Uh, Statele Unite trebuie să respecte votul Parlamentului Irachian și trebuie să se restragă din această zonă. Mai era decât dictatura este anarhia pe care am creat-o în această zonă și prețul acesteia este terorismul islamic. Mulțumesc și acum urmează domnul Zahradil. Pani předsedající, domnule președinte vedem că iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului autoritar și a unui guvern care își omoară proprii cetățeni. Am văzut și în trecut um, oameni prostetând împotriva șahului. Vedem un regim de alatoiah care își doresc hegemonia în regiune și o, un coridor de la Teheran până la Marea Neagră, preluând toate țările din zonă. Generalul Suleimani era fața pentru aceste ambiții și acest lucru afecta securitatea Europei. Noi trebuie să ne îndepărtăm de la această politică a pacificării și trebuie să arătăm uh, tărie față de Iran. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Barana Arsa. Mulțumesc, doamna președintă. Asasinarea politică a generalului Suleimani de către SUA a dus la o spirală a violenței nu doar în Irak, ci în întreaga regiune. Și acum începe un nou tip de război rece, războaiele de asemenea prin interpuși, pe care unele guverne în zonă doresc să le facă. Noi dorim să facilităm cu resurse uh, dialogul și recuperarea economică în zonă prin programe de asistență. Considerăm că trebuie să ne îndepărtăm de embargouri pentru că acestea în trecut nu au făcut decât să pedepsească sectoarele cele mai vulnerabile. Trebuie să susținem activitatea economică cu Irakul și cu țările din zonă. Europa trebuie să susțină cu trupe ce se întâmplă acolo, așa cum a susținut Parlamentul, și să se respecte legalitatea internațională care a fost uh, uh încălcată mult grav prin asasinarea generalului Suleimani. Respectarea democrației în zonă trebuie să se facă fără interferențe din afară, iar uh, drepturile omului trebuie să se respecte și pentru asta trebuie să se pună capăt oricărui fel de intervenție din partea SUA, dar și din alte părți. Mulțumesc! Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Benhumea Benhumea. L-acceptați? Da, bineînțeles. Doamna Benhumea, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Barea a fost condamnat în anul 2016 pentru că aparținea grupului terorist ETA, un grup care a omorât în Spania peste 800 de persoane și care are 300 de asasinate care încă n-au fost uh, soluționate. Vreau să-l întreb pe domnul Barena dacă dânsul condamnă sau nu terorismul grupului ETA, dacă uh, condamnă această violență pe care și el și-a însușit-o. Și vreau să întreb asta în fața Parlamentului. În plus vreau să spun că domnul Barena este membru al partidului Bildu care a făcut posibil posibilă uh, numirea noului guvern Sanchez în Spania. Mulțumesc. Am să dau cuvântul domnului Barena pentru jumătate de minut. Doamna Benhumea, vă ascult vorbind și se pare că în ultimii 10 ani nimic nu s-a schimbat în țara vaștilor. Nu mai există grupul terorist ETA, nu mai există violență politică, cel puțin din partea vaștilor și societatea dorește să pună capăt acestui trecut, să se recunoască toate victimele și să se pună capăt uh, uh trimiterii la închisoare din motive politice. Însă declarația dumneavoastră și poziția dumneavoastră, partidul dumneavoastră se află pe o poziție de răzbunare, așa că v-aș ruga să intrați în procesul de pace, de normalizare politică, pentru ca acest lucru să devină o realitate consolidată, așa cum își dorește toată societatea vaștilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sincici, un minut. Zadnji događaj u Iranu i Iraku pokazuju svu bahatost. Ultimele evenimente din uh, Irak și din Iran arată că aroganța politicii americane are consecințe. Uh, este arogant să asasinezi un general dintr-o țară terță. De aceea Ehm, în plus, eh, Parlamentul irachian eh, a votat plecarea americanilor din Irak. Este eh, o dovadă de aroganță faptul că, nu se, că Statele Unite nu sunt trase la răspundere pentru ceea ce au făcut. Este, iar ehm, minciunile lui Pompeo sunt de asemenea o aroganță ehm, și astfel uh, a evitat o dezbatere în Congresul American. Americanii nu sunt credibili în acțiunile lor. Să nu uităm armele cu, povestea cu armele cu, de destrugere în masă